adopt the agenda and I would like to welcome, uh, congratulate uh, Pervanș Beres, uh, who is the new S&D coordinator. Aș dori să o felicit pe Pervanș Beres, care este coordonatoarea S&D So we move to chair announcement. Trecem la comunicările președintelui. Nu sunt comunicări la președinte și o să trecem la adoptarea procesului verbal din 13 octombrie, 15 decembrie, 26 aprilie 2016 și sunt adoptate. Iar acum trecem la analiza raportul, proiectului de raport al domnului Böge și uh, doamnei Perez despre capacitatea bugetară în zona euro. După cum știți, raportorul a prezentat un, raport, uh, un proiect de raport foarte bun, foarte ambițios și în același timp au fost mai multe misiuni în capitale europene. Am avut uh, mai multe întâlniri foarte importante uh, incluzând uh, una de curând cu doamna Regning și s-au făcut foarte multe și s-a avansat foarte bine. Vreau să vă felicit uh, pentru acest lucru. Este un subiect extrem de important. Avem un buget care este bugetul pentru uh, piața unică și acum avem și o uh, monedă unică. Deci acum exact despre aceasta este vorba, cum putem să rezolvăm uh, faptul că nu avem numai o piață unică, ci și o monedă unică și cum vom putea să completăm bugetul pentru piața unică cu un buget pentru o monedă unică. Aș vrea să dau cuvântul în primul rând raportoarei doamnei Beres. Mulțumesc, domnule președinte. În cadrul articolului 55 și în activitatea noastră în cadrul acestui articol, e vorba acum de un uh, moment foarte important pentru că prezentăm două documente de lucru care au mai fost discutate și în reuniunile noastre anterioare. Prezentăm astăzi proiectul de raport ca atare care va sta la baza discuțiilor dintre colegi uh,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 jamais fait l'objet d'une étude d'impact. Acesta face acum obiectul unui studiu de impact. Ne cerem scuze pentru problemele tehnice care nu țineau de noi. Așadar, trebuie să evaluăm uh, ce s-a întâmplat după criză. Criza a arătat fragilitatea în care ne aflăm uh, și mai ales în care se află zona euro. Acesta este motivul pentru care coraportorii sunt absolut convinși de faptul că atunci când vorbim de finalizarea Uniunii Economice și Monetare, una din pilonii acesteia este construirea unui instrument bugetar specific cu um, mijloace care să fie la dispoziția zonei euro. Parlamentul nostru a cerut acest lucru chiar uh, începând cu 1998 într-o rezoluție care a fost inițiată de către Comisia Economică și Monetară sub responsabilitatea colegului nostru Metan, care a arătat că pentru a face față șocurilor asimetrice, euroul trebuie să aibă un fond de stabilizare aferent. Așa spunea el atunci, chiar în 1998. Raportorii dumneavoastră sunt convinși că există elemente foarte utile în raportul celor cinci președinți. Suntem însă convinși că a doua fază, care este faza utilă pentru această discuție, nu putem să um, în ea să așteptăm fără să facem nimic. Trebuie să pregătim această a doua fază cu raportul celor cinci președinți, având în vedere că acesta din urmă trebuie să fie completat aici pe acolo în funcție de ce activități se depun uh, și ce e în curs. Nu vreau să fac prea multe mm, remarci la cuvintele introductive, știu că este un subiect extrem de uh, complicat, care este foarte important pentru mulți colegi, însă abordarea globală pe care am propus-o vreau să spun câteva cuvinte despre ea. Plecăm uh, de la lacunele în funcționarea zonei euro și trebuie să amintim de asemenea că acest Parlament a cerut în mod repetat ca mecanismul european de stabilitate să fie integrat în ceea ce numim noi metoda comunitară. Um, noi observăm că, dincolo de ceea ce și-a dorit Parlamentul, aceasta trebuie să fie înscrisă și în a doua etapă, așa cum a fost uh, ea descrisă de către cei cinci președinți în raport. Plecând de la această premiză, considerăm că felul în care mecanismul european de stabilitate va fi integrat în metoda comunitară și felul în care el se va îmbina nu numai cu bugetul Uniunii, ci și cu cadrul financiar multianual, trebuie să mai fie îmbunătățită. Deci această chestiune trebuie rafinată, trebuie să fie nuanțată și să începem cu uh, prima idee și anume că integrarea aceasta trebuie să se întâmple dincolo de limitele prevăzute pentru cadrul financiar multianual. O să începem să identificăm primele funcții care trebuie să acoperite de către această capacitate bugetară a zonei euro. Prima este o funcție de convergență, a doua este o funcție de absorpție a șocurilor asimetrice și a treia este absorbirea șocurilor simetrice. În urma analizei raportului și după ce ne-am strâns mai multe informații în deplasările pe care le-am uh, făcut. Noi considerăm că aceste trei funcții de capacitate bugetară ar trebui să fie acoperite de mijloace financiare și bugetare care să fie mm, complementare. Fiind dat că vorbim în primul rând de obiectivul 1, convergența, este esențială pentru a asigura sustenabilitatea zonei euro pe termen lung și pentru ca să ne garantăm că nivelul de investiții publice și private în această zonă să nu fie permanent în subevaluare, cum este cazul astăzi. Noi considerăm că trebuie să reformulăm uh, instrumentele pe care le avem pentru bugetul Uniunii și acesta este, uh, acesta cu scopul de a îmbunătăți convergența. În ceea ce privește instrumentele financiare, noi propunem să relansăm o idee pe care dumneavoastră împreună cu Elmar Brook și cu Guy Verhofstadt ați lansat-o în legătură cu contribuția șerpaurilor la, adică persoanelor respective la un raport de convergență care să se bazeze pe criteriile de la Maastricht, care conduseseră la reforme foarte importante în statele membre și care duseseră de asemenea și la o asumare a responsabilității de către statele membre în cadrul reformelor pe care le-au făcut, cu mecanisme care țineau mai mult de uh, stimulare decât de sancțiune, cu o eficiență care s-a demonstrat a fi bună și chiar mai bună decât mecanismele pe care le-am lansat de la uh, înființarea euro. A doua funcție este absorbirea șocurilor asimetrice din punct de vedere al uh, ideilor uh, oamenilor de știință în domeniul economiei, a economiștilor. Se consideră că această funcție este, de fapt, inima, scheletul în acestei discuții și trebuie să răspundem aici la întrebarea cu privire la menținerea unei activități a mecanismului european de stabilitate într-o abordare comunitară. Și apoi acest mecanism trebuie să fie completat pentru că în momentul de față el are o condiționalitate care face să depindă în funcție de situații, de, de parametrii respectivi. Deci va trebui completat și astfel va permite să trecem mai ușor prin perioadele de tensiune și va permite și actorilor să înțeleagă mai bine funcționarea zonei euro. Cele două mecanisme care se discută deja de mulți ani și pe care le cităm în raport sunt, pe de-o parte, fondul așa numit pentru zile negre, Rainy Day Fund, sau sistemul de indemnizare pentru șomaj, de indemnizare minimă. A treia funcție de care voi vorbeam este absorbirea șocurilor simetrice, pentru care considerăm că dispozitivul existent trebuie să mai fie completat. Și apoi, odată ce ne-am pus de acord pe cele trei uh, funcții și pe finanțarea acestor mecanisme, trebuie să îmbunătățim și problema guvernanței și aici avem uh, mai multe propuneri pe care cred eu colegii mei vor putea cu siguranță să le îmbunătățească. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Berez, pentru această prezentare. Iar acum îl așteptăm pe domnul Böge, dar vreau să-i dau cuvântul întâi lui Burkhard Balz. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule președinte. Raportorul nostru din umbră, Zicfrid Mureșan, m-a rugat să iau cuvântul astăzi, pentru că dumnealui, în calitatea sa de purtător de cuvânt al PPE, trebuie să participe la cea de-a 40-a aniversare a partidului nostru, care este tocmai momentul de față celebrată la Luxemburg. Și deci m-a rugat să iau cuvântul în numele dumnealui, ceea ce voi face, desigur, cu mare plăcere. Siegfried Mureșan mi-a spus că are anumite îngrijorări după ce a citit raportul cu privire la capacitatea bugetară. Dumnealui consideră că raportul subminează unele din aspectele importante ale cadrului legal actual și induce în eroare mai ales în anumite puncte. În primul rând, nu oferă o definiție corectă a Uniunii Economice și Monetare. În al doilea rând, Uniunea Economică și Monetară și uh, uh euro este considerat, sunt considerate cauze pentru criza actuală și lăsat, lăsat deoparte mismanagementul la nivel național al unor state, dar și amânarea unor reforme importante, non-aderarea la principiile stabilite, uh, și la principiile de cheltuială publică, um, fără, care s-a făcut fără o creștere a productivității, apoi un nivel insustenabil al datoriei publice, dezechilibre macroeconomice care au fost acumulate ani de-a lung, decenii de-a rândul în multe state membre și o lipsă de marjă de manovră în momentul în care s-a uh, a declanșat criza. A fost o frază foarte lungă, spune vorbitorul, dar este a lui Siegfried. Apoi, um, consideră că și cazul Pring, cauza Pringle nu a fost bine interpretată în ceea ce privește integrarea uh, mesului în achiul comunitar și în cadrul actual. Cauza Pringle a, instrumentalizat, a fost instrumentalizată de mai multe ori pentru a submina articolul 125 și așa numita clauză de no bailout. Iar după ce a venit sentința curții care spunea că nu pot fi conferite puteri suplimentare a instituțiilor pentru că aceasta ar necesita o schimbare a tratatului. Și apoi consideră de asemenea că raportul nu menționează faptul că și capacitatea fiscală va fi limitată în uh, volum și nu va putea uh, să susțină state membre foarte largi, foarte mari. Capacitatea fiscală nu trebuie să fie însă uh, prevăzută pentru ca să salveze țări, fiind dat că avem deja mesul, mecanismul european de solidaritate, ca mecanism de criză și mai avem și clauza no bailout din articolul 125 pe care o menționam înainte. Raportul nu se referă niciodată la acest articol, de altfel. În primul rând, raportul menționează și tranziția mesului către un fond european uh, monetar, um, fondul FM, care ar necesita însă o schimbare a tratatului. În alt uh, ordine de idei, raportul creează vorbește de crearea funcției de ministru de finanțe, dar nu extinde competența acestui ministru. Spune că ministrul uh, trebuie să se ocupe de trezorerie și în același timp să fie președintele Eurogrupului. Noi vrem să respingem acest lucru în momentul de față în raport, după părerea dânsului așadar. Citez. La punctul 7, la obiecții, după aliniatul 23, capacitatea fiscală a fost înlocuită cu uh, MES și cu Fondul Monetar European. Capacitatea fiscală n-ar trebui să preia funcțiile MES-ului, așa cum o spune și raportul celor cinci președinți în mod explicit. Transformarea capacității fiscale în MES a fost menționată în raport și sub minează funcția sa de instrument de imbold pentru reformele structurale, așa cum au fost ele prevăzute în pilonul numărul 1. Iar la punctul 8, raportul sugerează trei piloni pentru capacitatea bugetară, însă numai pilonul 1, stimularea convergenței și uh, reformelor structurale prin capacitate bugetară, pot fi implementate fără schimbare a tratatelor câte fonduri ar trebui să, la câte fonduri trebuie să facă referire capacitatea bugetară și având în vedere că aceasta este limitată, nu va putea să absoarbă șocuri asimetrice și simetrice și să stabilizeze zona euro în totalitatea sa. Iată de ce domnul Mureșan ar sugera să ne concentrăm pe o țintă în care capacitatea bugetară are, un, are marjă de acțiune. Și în final, pilonul 2 este doar o declarație de intenție. Nu descrie, de fapt, ce este acest fond de zile negre, Rainy Day Fund, și cum ar trebui să funcționeze. De altfel, nu există nicio explicație a schemei pentru combaterea șomajului în Europa. Se vorbește prea puțin de felul în care se pot evita daunele morale, riscurile morale și dacă nu rezolvăm aceste probleme, și acceptăm aceste scheme fără să vedem riscurile pe care le aduc cu sine, riscăm să avem o criză și mai mare. Așadar, singura soluție pe care acest raport o aduce la problemele economice din momentul de față din Europa este crearea unei uniuni de transfer în forma unui fond pentru zile negre și a unei scheme de asigurare pentru șomaj. Implementarea acestor scheme însă nu este posibilă fără modificări de tratate și de aceea contravine grup, liniei grupului nostru politic, spune domnul Mureșan, și asta este ceea ce dânsul mi-a transmis pentru dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Aș avea câteva observații pe partea juridică, legală. O să o fac la Catch eye mai bine, în ceea ce a spus dumneavoastră, adică observațiile domnului Mureșan. Și acum, coraportorul domnul Böge, aveți cuvântul domnule Böge. Uh, Domnule președinte, îmi cer scuze pentru că trenul care am venit a avut o mare întârziere neplanificată, evident. Am luat notă de ultimele observații ale domnului Siegfried Mureșan și doresc să clarific un lucru. Sigur că știm, în calitate de raportor, și am avut și o întâlnire săptămâna trecută pentru a nuanța actualul proiect de raport în baza întâlnirilor și discuțiilor pe care le-am avut la sedii naționale, dar și cu experți. Deci uh, suntem în cadrul unui proces. Însă un lucru trebuie să fie foarte clar. Nu putem discuta despre politicile băncii centrale în ceea ce privește rata dobânzii și nu putem să lăsăm uh, situația așa cum este în ceea ce privește deficitul de investiții și nici nu putem lăsa Uniunea Europeană, cu sau fără Brexit, așa cum este în momentul de față. Doar pentru a arăta că președintele Băncii Centrale, deja cu ceva timp în urmă, a spus că politicile monetare singure nu pot salva Uniunea Europeană și că este nevoie de măsuri urgente în plus. Acest lucru figurează în raportul Băncii Centrale din aprilie anul în curs, într-o uh, formulare chiar mai fermă. Și în noiembrie sau decembrie 98, cu raportul Metten, nu știu dacă Pervanș l-a amintit, au existat deja câteva idei de principiu în acest sens. Și um, făcând parte și din Comisia de Buget, trebuie să evaluez și situația din perspectiva implementării în zona euro, existând uh, însă o facilitate și pentru țările non-euro, pentru balanța de plăți, și care a fost folosită, capacitatea fiind chiar extinsă în urma crizei. Însă nu avem acest instrument pentru zona euro. Și ce este important uh, pentru mine este ca tot ce discutăm să fie legat de condiții clare, pentru că nu putem vorbi doar de partajarea riscului, trebuie să vorbim și despre partajarea suveranității, pentru că altfel lucrurile nu vor funcționa. Și sigur că mai trebuie să discutăm și ce am putea face fără a aduce modificări tratatului și ce trebuie să facem și de ce anume este nevoie în cadrul modificărilor la tratat. Acest lucru este foarte clar. Dar din câte am înțeles eu, și din păcate nu <clears throat> am studiat dreptul, pentru că uneori ajută, nu? Deci am înțeles că un fond ca cel pentru zile negre ar fi posibil fără modificarea tratatelor. Pe de altă parte, însă, trebuie să respectăm și faptul că, datorită unor decizii a Curții Constituționale, discuția cu privire <clears throat> la modificarea ale tratatelor Uh, face să trebuiască să transferăm uh, ESM într-un fond care într-adevăr să-și merite acest nume. Însă acest lucru propune modificări la nivelul uh, guvernanței sistemului, pentru că altfel nu va funcționa, nu vom atinge obiectivul propus, vom rămâne în cadrul procedurilor interguvernamentale care reprezintă doar o porțiță de ieșire datorită incapacității și lipsei de voință a statelor membre. Și desigur că trebuie să ținem cont și de prerogativele constituționale ale parlamentelor naționale în ceea ce privește resurselor, fie că ne place, fie că nu. Însă este clar că în cadrul structurii de guvernanță și structurii legislative a Fondului Monetar European și a uh, Uniunii Monetare, va trebui să discutăm controlul democratic uh, al Parlamentului European, pentru că există un deficit. Și experiența ne arată că în timpul crizei, Consiliul European a decis să preia o sumă de 60 de miliarde sub uh, plafon și sub plafonul uh, CFM, aducând astfel atingere prerogativelor bugetare ale Parlamentului. Și acest simplu fapt este un argument în pregătirea procesului nostru decizional pentru a avea măsuri disponibile în timp util pentru a, ca acestea să nu trebuiască să fie discutate pe, pe timp de criză pentru că există un risc mult mai mare de a face erori atunci. În ceea ce privește instrumentul în sine, sigur că profesionalizarea fondurilor existente, precum fondurile structurale, cel de coeziune, EFSI, ar putea face ca să putem aborda și reformele structurale necesare la nivelul statelor membre. Președintele intervine. Mi se spune pe, că pe canalul 1, în loc de germană, avem uh, greacă. Și din păcate nu toți colegii noștri din Germania vorbesc uh, greacă, așa cum îmi spune soția mea, gramatica este destul de apropiată, deci ar fi un bun punct de plecare pentru a învăța această limbă minunată. Deci, cred că este importantă profesionalizarea acestor instrumente. Și la nivelul unui aliniat, vorbeam și de propunerile de asistență tehnică pe care le-a prezentat Comisia. Aici va trebui să vedem dacă se poate extinde și în cursul viitorului cadru financiar multianual. Cadrul legal pentru fondurile structurale oferă deja posibilitatea de a putea reacționa la anumite situații specifice din statele membre. Întrebarea este dacă sunt suficient de mult folosite aceste opțiuni până acum, iar în ceea ce privește capacitatea fiscală acum. Cu cât vor exista mai puțină uniune bancară și uniune fiscală, cu atât scade și capacitatea uh, fiscală. Nu putem neglija acest lucru. Cred că Parlamentul European uh, este foarte angajat în ceea ce privește toți cei patru piloni din raportul celor cinci președinți. În ceea ce privește transferul într-un fond monetar internațional cu procesul decizional aferent în ceea ce privește guvernanța, aici trebuie clarificat foarte clar că această protecție care a existat în momentul de față nu poate fi pusă sub uh, semnul întrebării. Vorbim în acest context despre capacitatea fiscală, incluzând fondul monetar și în plus despre o capacitate fiscală care să poată prelua și aceste exerciții suplimentare și programe de susținere uh, Uh, condiționate în statele membre pentru a evita și situații de șoc. Însă gestiunea unui astfel de fond uh, ar trebui să poată fi uh, făcută de către fondul ESM și mai târziu de către Fondul Monetar European. Știm că anul acesta este nevoie de o abordare energică pentru a avansa cu Uniunea Monetară și să definim pașii necesari pentru a vedea ce putem face fără modificări ale tratatelor și apoi să vedem de ce anume este nevoie pentru stabilizarea situației și unde anume avem nevoie și de modificări ale tratatelor. Însă trebuie să definim uh, o foaie de parcurs foarte clară, incluzând uh, cei doi pași, pentru că altfel suntem pierduți și nu ne facem datorie. Mulțumesc domnului uh, coraportor și din partea socialiștilor și democraților, domnul Paul Tank acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi place ideea aceasta foi de parcurs pentru a ști ce ne așteaptă și cred că avem nevoie de aceste instrumente pentru ca eurul să devină o monedă solidă și nu avem încă aceste instrumente. Aș începe prin a spune că îmi place în acest raport ideea uh, simulării reformelor structurale. Cred că este o idee foarte bună și am putea să o ducem chiar mai departe pentru a privi bugetul european ca o manieră de a stimula reformele în statele membre pentru a le stimula să contribuie la soluții europene și pentru a le ajuta să urmărească anumite politici. Și acest uh, fond MES uh, trebuie privit nu doar ca o, un instrument de susținere pentru politicile europene, ci și ca instrument de solidaritate, care însă trebuie să fie reciprocă. Și Europa trebuie să susțină aceste state pentru a putea face aceste schimbări. Există trei piloni pentru capacitatea fiscală, e clar, însă nu știu dacă capacitatea fiscală trebuie să Uh, intervine la nivelul tuturor acestor piloni. Trebuie să vedem cum se aplică și în cazul șocurilor asimetrice. Acestea fiind spuse, încă am o serie întreagă de semne de întrebare. Eu cred că dacă pornim cu această foaie de parcurs, ar putea să ne pierdem, însă mi se pare foarte dificil să combinăm capacitatea fiscală cu regulile bugetare. Aici e problema, de fapt. Deci, pentru că mi se pare un pic uh, confuză ideea. De asemenea, trebuie să vedem uh, care este responsabilitatea la nivel național și cea la nivel european. Și aici ar trebui să avem un fel de ghid de convergență pentru stimularea reformelor structurale, dar poate e nevoie chiar de mai mult. Mă întreb însă până unde să mergem? Oare Bruxelles trebuie să spună Parisului care sunt uh, reformele necesare pe piața muncii? De asemenea, trebuie să vedem care este responsabilitatea pentru politicile fiscale, dacă este la nivel european sau național și la nivel național, la nivel uh, descentralizat și cum anume privim această clauză de no bailout. Nefiind clar ce e european și ce e național, mă tem că nici uh, asumarea răspunderii la nivelul parlamentelor naționale nu se va îmbunătăți. De aceea, eu cred că e dificil uh, de demarcat uh, între, de a face o demarcație între responsabilitatea europeană și națională și este o, un element esențial până la urmă. De asemenea, nu văd cum acest instrument se încadrează în metoda comunitară. Ar fi nevoie de un fel de parlament al eurozonei sau un fel de proces decizional pentru zona euro. De asemenea, nu, nu văd cum capacitatea fiscală uh, se îmbină cu bugetul european și cum ajută la soluționarea problemelor din bugetul uh, național. Uh, una din problemele cu bugetul european sunt uh, plățile amânate, arieratele acumulate și nu văd cum capacitatea fiscală ar contribui la soluționarea problemelor din bugetul european. Așadar, pentru mine există multe ambiguități, cred că trebuie să mai lucrăm la acestea pentru că avem nevoie de o foaie de parcurs pentru ca moneda euro să devină mai solidă și mai sănătoasă. Mulțumesc. Acum din partea ECR, domnul Kölmer. Not here, so Ruhonen Lerner. Nu este aici, atunci domnul Werner. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi voin todeta, että... Mulțumesc foarte mult! Pentru început aș dori să constat că, în mare, suntem de acord cu domnul Mureșan și cu domnul Balț. Pentru că se pleacă de la o viziune a unei Uniuni Europene care folosește bugetul pentru a uh, reglementa lucruri care țin de fapt de statele membre. Acest lucru ar duce însă la o confruntare între Uniunea Europeană și statele membre. Se dorește așadar crearea unui buget al zonei euro care ar duce la transferuri. Și aceste transferuri ridică două întrebări. Aceste transferuri vor avea ca urmare un uh, <clears throat> risc moral, pentru că capacitatea uh, fiscală ar duce la un astfel de hazard moral, pentru că nu ar stimula reformele în statele membre. Nu cred că putem evita acest lucru, deși se afirmă acest lucru în raport. Diferența în competitivitate și productivitate um, sunt diferențele la nivelul productivității și competitivității sunt foarte mari în zona euro. Și raportul nu vorbește nici de disciplina de pe piață. Se vorbește despre condiționalitate pentru solidaritate, dar este prea superficial. Trebuie să ținem cont de faptul că reformele structurale sunt dificile, așa sunt și în Finlanda. În Finlanda, guvernul are în uh, pregătire reforme structurale cuprinzătoare și chiar și reducere la nivelul cheltuielor publice. Însă reformele, chiar dacă pe termen scurt par dificile și severe, sunt necesare pe termen lung. un astfel de mecanism care ar duce la transferuri nu este de dorit. Iar în ceea ce privește finanțarea acestei capacități bugetare, se spune că s-ar putea folosi Fondul European de Stabilitate pentru finanțare Însă acest lucru ar pune probleme pentru că mecanismul Fondul European de Stabilitate este un mecanism pentru vremuri de criză și statele membre uh, iau deciziile și nu Parlamentul European decid cu privire la fondurile din acest fond. Grupul ECR va mai înainta amendamente pe marginea acestor teme evocate. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și, și acum am să-i dau uh, cuvântul lui Jean Artui și am să-i transfer și uh, președinția. Mulțumesc, domnule președinte, și aș vrea să felicit pe cei doi uh, co-raportori pentru proiectul pe care îl supun astăzi dezbaterii într-un moment de altfel crucial pentru Uniunea Europeană. La fel ca noi toți de aici, eu respect cadrul nostru juridic, însă ținând cont de situație, cred că e indispensabil să dispunem de o viziune politică cât mai clară asupra direcției spre care dorim să ne îndreptăm. Atunci când am creat moneda unică, noi am uh, spus că partajăm suveranitatea monetară. Băncile centrale naționale au devenit acționari ai băncii centrale europene și cumva am creat o instituție care are o natură federală. Însă n-am tras și consecințele necesare pe planul guvernării, pentru că la vremea respectivă dezbaterea a fost dacă să uh, punem accentul pe un regulament de coproprietate care să fixeze anumite limite dincolo de care statele care încălcau regulile se expuneau unor sancțiuni, penalități sau uh, dacă era nevoie de, un, de o guvernare economică, financiară, bugetară, pentru că asta a și fost transcris în tratatul de la Amsterdam, în definitiv alegerea a fost să se urmeze o regulă și s-a solicitat Eurogrupului constituit din ministrii de finanțe ai statelor membre din zona euro să exercite controlul și să adopte sancțiuni când era necesar. Și, de fapt, încă din start, se poate spune că regula nu a fost respectată. Că sancțiunile, de fapt, n-au fost niciodată uh, adoptate și că după 15 ani de zonă euro, nu s-a adoptat nicio sancțiune pentru încălcare. De fapt, regula nu se aplică și încă tot nu dispunem de un guvern, de o guvernare. Deci suntem în cea mai proastă situație posibilă. Nu s-au manifestat convergențele și se poate spune nu se poate spune deloc că zona euro e o zonă care funcționează, economică ce funcționează optim. Adică, dacă principiul unei capacități bugetare a zonei euro va uh, funcționa sau nu așa cum funcționează zona euro astăzi, nu, ea nu dispune de politică economică. E o acumulare, o adunare de politici economice naționale care mai mult sau mai puțin se încearcă a fi coordonate și președintele BCE încearcă în zadar un, un interlocutor la nivelul guvernelor ca să uh, reușească să uh, traducă în practică mixul politic, ceea ce e imposibil în zona euro. Deci eu cred că propunerile făcute de coraportorii noștri sunt foarte importante și îi felicit pentru că dau dovadă de ambiție. Noi nu putem să uh, rămânem în starea în care ne aflăm acum, pentru că riscă să termine toate acestea foarte prost și cred că dacă nu cumva să creăm un buget al zonei euro, totuși trebuie să distingem uh, bugetul, între uh, bugetul zonei euro și bugetul Uniunii Europene cu 28. Pentru că dacă nu, uh, nu vom mai putea funcționa. Deja bugetul Uniunii Europene nu este deloc lizibil, nu este deloc perfect, mai ales de când uh, iată, uh, au apărut uh, sateliții bugetari, trust fundurile, instrumentele speciale, deci vom pleda pentru o distinție clară între bugetul zonei euro, pe de-o parte, și bugetul Uniunii Europene, pe de altă parte. Și cum asigurăm finanțarea? Mi se pare acum dificil să ne închipuim o impozitare, pentru că asta n-ar face decât să sporească sarcina pe umerii contribuabilor. Da, dacă uh, ne gândim la transferurile de competență, dacă facem de formă și uh, ne-am închipuit o competență pentru asigurarea de șomaj, nu știu dacă poate fi validată, dar e un mod de a exemplifica ce am putea face și când vedem ce se întâmplă cu bugetul federal american și coerența sa. Bine, el reprezintă 17-18% din PIB-ul uh, american și jumătate din acest buget e consacrată unor acțiuni de natură socială și de solidaritate și poate că uh, în ce privește zona euro, ne-am putea gândi la un transfer al competențelor în acest domeniu pe care l-am menționat eu, cu finanțarea asigurată de un transfer de resurse, deci de la statele membre care fac economii, care n-au mai, n-ar mai trebui să suporte această sarcină, se transferă resurse către bugetul zonei euro. Sigur că trebuie ca acest buget să ajute la demararea unor reforme structurale și la convergență pentru ca zona euro să devină într-adevăr o zonă care să funcționeze optim. Și plecând de acolo cu un guvern, cu un ministru uh, care să nu fie suspect de conflict de interese, dacă este ministru de finanțe, de asemenea și al propriei țări, o trezorerie cu o conducere și iată, totuși mă opresc aici. Uh, cu aceste propuneri. Eu am înțeles că uh, preiau președinția, Roberto. În acest caz, dau cuvântul. Noi Nils Torvalds, în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. Și mai întâi aș dori să mulțumesc raportorilor pentru munca făcută. S-ar putea spune că au pus mai multe întrebări decât putem noi să dăm răspunsuri în această dezbatere. Poate că e și un lucru bun. Pentru că, da, avem multe întrebări și trebuie să încercăm să găsim și răspunsurile. Pentru că lucrurile stau foarte prost. poate totuși o foaie de parcurs va fi dificil de stabilit. Sunt uh, dificultăți care apar din faptul că întotdeauna e mai ușor să faci lucrurile în uh, amont decât în aval. Dacă toate problemele ar fi fost luate în considerare încă dinaintea înființării zonei euro, atunci, sigur, probabil totul ar fi fost mai ușor uh, astăzi. Și, bun, e mult mai complicat să încerc să repar după ce se produce stricăciunea. V-aș putea oferi exemple de ambiguități cu care ne confruntăm. Se vorbește de șucuri asimetrice în acest document. Dacă ne gândim la teoria lui Mendel, atunci cred că s-a crezut că va fi doar un șoc asimetric și doar un val al acestui șoc și că tot apoi se va uh, aplana. Mă rog, asta era o presupunere optimistă. Uh, era optimism anilor 80. Sigur că atunci era o lume total diferită, putem spune. Însă astăzi, anumite țări uh, se vor confrunta cu șocuri asimetrice foarte dure din cauza faptului că inovarea le afectează în moduri diferite, realitatea lumii economice le, li se aplică diferit, de aceea eu aș spune că aceste șocuri asimetrice și valuri de șoc ne vor afecta în continuare, cred că, în următorul secol. Și trebuie să trăim cu asta dar, și să ne adaptăm, dar în același timp uh, se ridică tot felul de semne de întrebare. Cum să construim noi un sistem care să fie rezistent la aceste șocuri asimetrice? V-aș putea da alt exemplu uh, cu ce probleme ne confruntăm. Iată, modul în care raportul se referă la coeziune, da, un exemplu simplu. Dacă ne gândim la coeziune și spunem că a dat greș, sau politicile de coeziune au dat greș, dar s-ar putea să fie două abordări foarte diferite față de această problemă. Se poate spune că coeziunea a dat greș dacă ne uităm la statistici, coeziunea n-a funcționat, să spunem încă din, sau după 1997. Deci coeziunea, dar greș și noi nu am reușit probabil să observăm acest lucru. Nu ne-am dat seama de acest lucru în, ultim, uh, în ultimul deceniu, să spunem. Și când spunem că politicile de coeziune au dat greș, atunci poate problema e mai gravă, pentru că se spune, cite, pot citi printre rânduri că politica de coeziune ar, trebui, ar fi trebuit să aibă alt rezultat decât a obținut. Și atunci responsabilitatea cade pe umenii politicienilor, celor, pe celor care fac politicile. Asta înseamnă că politicienii au dat greș. Astfel încât ajung la următoarea problemă, și anume hazardul, pericolul moral. Uh, Iată, putem citi în ziare, s-a putut citi acum câteva zile că cetățenii uh, greci datorează propriului stat 80 de miliarde de impozite neplătite. Iată, o altă problemă centrală din criza Elene, că lumea nu își plătește impozitele și acest uh, risc ar trebui să fie atenuat prin politicile de coeziune și atunci ar apărea o problemă de pericol moral, hazard moral. Totuși, cu toate acestea spun că E bine că s-a întocmit acest raport pentru că el identifică problemele uh, în mod, din modul în care noi încercăm să rezolvăm uh, chestiunile centrale ale Uniunii Europene și Uniunii Economice și Monetare. Răspunsurile nu vor fi simple, cu siguranță, ținând cont că avem o săptămână aproximativ să găsim o soluție bună la toate aceste chestiuni. Oricum, felicit raportorii și pe ceilalți raportori din umbră chiar dacă viața lor va fi foarte grea în uh, următoarele zile. Oricum, felicită, uh, felicitările sunt meritate. La parole est un représentant. Mulțumesc și acum uh, are cuvântul reprezentantul grupului GUE, dar nu, nu știu dacă este aici cineva de la GUE, domnul Maragal. Non plus. Nu, nici domnul Maragal. Domnul Bas atunci. Aveți cuvântul. Um, thanks very much to the... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și coraportorilor, domnului Böge, doamne Beres. Eu cred că au, ei au făcut o treabă foarte bună tocmind acest raport și nu știu unde o să, nu, o să, nu știu cum o să se termine toate aceste probleme, dar măcar avem un bun punct de plecare. Cred că cei trei pilon pe care îi propun raportorii în documentul lor, ca partea capacității fiscale, cred că pot fi împărtășiți și o bună, un, punct de, un bun punct de plecare pentru negocieri. Sigur, raportorii provin din țări diferite, au perspective politice diferite, deci a fost uh, uh foarte bine că și au reușit să întocmească acest raport. Cred că și în grupurile dumneavoastră veți fi susținuți în eforturile dumneavoastră și cred că știm în care grup veți, veți întâmpina mai multe dificultăți. Dar până la urmă, baza ar fi cum să găsim un echilibru între risc și partajarea suveranității, dar și uh, Uh, dacă ne gândim că dacă avem o singură monedă, atunci avem nevoie de o capacitate fiscală și cred că e foarte clar acest lucru. Poate unele grupuri încă nu recunosc, dar aici, totuși, dacă e o singură monedă, atunci se pune și întrebarea cum să găsim aceste echilibre. Dacă ar fi să mă refer la cei trei piloni, mai întâi, raportul se pare că presupune că mecanismul european de stabilitate e singurul nostru atu și dacă ne gândim ce povară uh, și ce așteptări avem de la mecanismul acesta european de stabilitate, cred că totuși cerem prea mult. Și atunci trebuie să fim atenți, să avem grijă. Să vedem totuși ce opțiuni de finanțare mai avem, nu doar acest mecanism MES, pentru că actualmente, pentru cadrul, de la ora, cadrul actual, se Uh, pun prea multe speranțe doar în acest mecanism. Poate că serviciile juridice ne-ar putea da niște informații, să vedem uh, dacă nu putem uh, dispune de alt mecanism în actuala formă tratatului, că e una din problemele cheie. Dacă reușim să ne bazăm în întregime doar pe actualul mecanism de european de stabilitate pot apărea probleme. Apoi, în legătură cu funcția șocurilor asimetrice, cred că pentru grupul nostru cel mai important va fi ca să putem dispune de un mecanism automat de stabilizare pe urma șocurilor și nu vrem ca politice, criteriile politice să uh, funcționeze înainte ca acest șoc asimetric să joace rolul, că dacă nu intrăm în aceleași uh, Uh, uh, considerații politice înainte de a putea trece la practică și absorpția șocurilor trebuie tratată matematic și indicatorii trebuie conveniți anterior și nu pe durata procesului. Cred că e foarte important. Apoi, în ce privește decalajul de finanțare sau, în fine, instrumentele de investiție care stau uh, în spatele acestui instrument, pentru noi e important ca uh, Europa să aibă un decalaj uh, de investiții mai larg. Nu, nu, nu vom rezolva totul cu ce avem acum. Poate putem totuși să uh, reclădim întregul face care există, dar nu e suficient. Da, există acest decalaj în investiții și încă ceva în legătură cu uh, pilonul de convergență. Da, suntem destul de sceptici în legătură cu stimulentele de la ora actuală. Înțelegem că statele membre trebuie să uh, financeze și ele acest pilon de convergență, însă în ce măsură, dacă statele membre nu finanțează, atunci în ce măsură acest pilon încă mai poate fi activ și funcțional? Uh, Cred că și aici trebuie să ne gândim la alte mecanisme de, de stimulare ca să contribuie statele membre. Deci acestea sunt câteva idei cu care vom contribui noi verzi la negocieri. Așteptăm continu continuarea negocierilor, Nils. Nu știu dacă tu aștepți și tu cu la fel de interes ca noi, că n-am înțeles foarte clar, dar noi cel puțin așteptăm cu interes continuarea și cred, credem că putem avea la noi, Parlamentul, putem avea o poziție interesantă ca să ne asigurăm că și discuțiile uh, pe la această capacitate fiscală se extind uh, dincolo de Parlament. E, ceva, e un, un lucru să avem o poziție comună aici, dar știm că discuția cea mai importantă e cea cu statele membre. Cred că asta este provocarea noastră majoră, să vedem ce rol putem noi, Parlamentul European, juca aici. Și oricum, din nou, mulțumim uh, raportorilor pentru acest punct de plecare. Merci. Monsieur Maragall nous a rejoint. Mulțumesc, domnul Maragall a sosit. Așa că are cuvântul. Oui, merci bien, président. Mulțumesc, domnule președinte. Intervin fără să fi ascultat ce s-a spus până acum. Da. Eu, fine, nu știu ce... Trec la limba spaniolă, deci nu am uh, ascultat tot ce a spus Bas Eichhout, însă se știe că e posibil să, să uh, coincid cu cele spuse de ba, dar oricum, cred că nu avem doar o bună ocazie, ci și un bun document pentru a putea uh, lucra, pentru ca acesta să constituie o bază pentru opoziția întregului Parlament. Cred că asta construim noi. Facem o reflexie uh, foarte adecvată cu rolul pe care poate să joace Parlamentul European într-o chestiune complexă uh, și Parlamentul este implicat în toate și se discută și revizuirea cadrului financiar multianual în același timp. Oricum, noi uh, ne asumăm o mare responsabilitate și trebuie să vedem ce trebuie să fie astăzi eurozona, cum să fie guvernat, guvernată, ce mecanism, uh, ce mecanisme să poată să permită punerea sa în aplicare. Ar fi patru chestiuni, de fapt. foarte pozitiv există această atitudine de a avansa nu doar grupurile, ci întreg Parlamentul de, pe baza textului actual. Cred că Bun, poate am un punct de vedere personal, dar e o atenție la capcanele semantice între asimetric și simetric. Ce chemăm noi aici șoc asimetric e o asimetrie a contrarilor, ceea ce e ceva normal Sigur, pe de-o parte datornici și deficitarii, pe altă parte creditorii. Asta e asim asimetria contrarilor. Eh, ei trebuie să-i facem față. Că nu trebuie să vorbim de instrumente ca să intrăm în această semantică a asimetriei. Dar partea chestiunii care trebuie legată și de cealaltă. Cred că în orice raport există totuși o, o, o valoare care trebuie obținută și anume cei trei piloni pe care putem să analizăm pe fiecare uh, în parte și să fim de acord cu orientarea lor, cu conținutul lor general. În plus, trebuie să fie conectate uh, corect, pentru că, conectați corect, pentru că dacă nu, după cum se întâmplă deseori în instituțiile noastre, există și riscul de a avansa separat, în paralel, fiecare cu logica și instrumentele și obiectivele sale. Dar niciodată nu se întâlnesc acești, acești piloni. Deci trebuie să relația între cei trei piloni și eu cred că Totuși, mecanismul de stabilitate uh, a fost transformat într-un fond uh, european și o inițiativă bună dacă știm să o conectăm cu restul politicilor, inclusiv cele care privesc gestionarea dezechilibrelor. De exemplu, asigurarea de uh, șomaj uh, sau, sau fondul pentru zile negre și ele sunt instrumente pozitive, însă trebuie să le uh, adăugăm niște elemente de condiționalitate, de responsabilitate, pentru că dacă nu, tendința ar fi să fie doar o, o, nouă deghizare a transferurilor permanente. Există tendința asta și nu doar cu acest fond pentru zile negre vom rezolva totul. Aici trebuie să fim mai ambițioși, de fapt, dar și mai concreți. Nu ne bazăm doar pe aceste două instrumente, dar în raport, cred că, și aici am putea, poate să ajungem la un acord, Iată, avem o masă care se sprijină doar pe două picioare. Avem acest Rainy Day Fund și Unemployment Assurance, însă lipsește uh, tot ceea ce ține de investiții. Dacă nu avem un al treilea picior, masa va cădea. Nu avem pachetul complet și, uh, da, și să fi, există și raportul între ele ca să definim politici europene. Uh, în uh, direcția unui, unei ocupări de pline uh, pe care și-o doresc toți membrii Uniunii Europene. Cred că această, acest al treilea pilon sau al treilea picior al mesei, investiții, investiții publice, europene, cu obiective și mecanisme de gestionare europene. Nu e vorba doar de alocarea fondurilor sau controlul responsabilităților uh, din partea statelor membre, care sunt obligatorii. Și unul încă un comentariu. Uh, un al patrulea și ultimul președinte le întrerupe. În ce privește guvernanța, aici e un echilibru delicat între eurozonă și Uniunea Europeană, între fiscal capacity pentru eurozonă și Uniunea Europeană și trebuie rezolvat uh, rezolvat această relație. Și apoi, sigur, trebuie să mai lucrăm și la semantică, la formularea raportului. Și cu asta vă mulțumesc. Si. La parole est maintenant à Marco Valli. Mulțumesc acum Marco Valli. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând îmi cer scuze în numele colegului care din motive de sănătate nu a putut să vină să vorbească și voi vorbi eu uh, pentru amândoi din partea grupului nostru. Am citit acest raport și mai ales în legătură cu ceea ce am definit uh, la prima reuniune a raportorilor din umbră, nu m-a convins nici pe mine, nici raportorii din, nici grupul meu. Pentru că se pare că nu există nicio formă de control democratic a alegerilor care se vor face. Sunt uh, alegeri care se vor face mm, la libera inițiativă a birocraților, a uh, celor care se ocupă de acest dosar și eu cel puțin cred că pentru cei uh, la fața locului în teritoriu nu se apreciază deloc acest tip de impunere politică. Avem un sistem și repet încă o dată, ena oară, Um, că am văzut și cu doamna Berez la raportul pe care l-am votat, uh, de exemplu, mai de mult, avem o monedă care leagă 19 state care sunt foarte diferite și care le leagă cu un sistem de schimburi fixe de valutare cu care se creează dezechilibri dezechilibre. Dacă încercăm acum să facem un buget al zonei euro și pentru ca să, rezolvăm problema unde avem și un superministru al finanțelor va trebui să impună, care trebuie să impună o linie nedemocratică de austeritate cu reforme, Vedem ce se întâmplă în momentul de față în Franța, vedem ce s-a întâmplat în Italia și în Grecia. Nu se mai acceptă non-democrația impusă. Această uh, Uh, impunere din partea statelor, uh, încercăm de fapt să creăm fonde pentru, fonduri pentru a pot, uh, plăti datorii și nu mi se pare că acesta merge în, în direcția democrației, deci ni se impune un cadru și eu cred că o măsură mai inteligentă ar fi, de exemplu, să se pună în comun surplusul Germaniei și Olandei și a altor țări care au un surplus pentru ca să se creeze un fond, pentru că există țări care se îmbogățesc datorită euroului, aceia ar trebui să facă transferuri de fonduri către zonele mai defavorizate, dar aceasta vedem că nu se întâmplă din cauza că așa se gândește în Europa, nu se poate gândi în acești termeni. Iată, deci, continuarea acestui proiect din partea noastră nu are niciun sens pentru că este nedemocratic și incorrect, pentru că nu are nimic de just nu se poate spune că se bazează pe o logică justă. În uh, ceea ce privește perspectiva revizuirii tratatelor pentru a respecta democrația, posibilitatea unor uh, oameni de a, care doresc să impună o politică diferită decât ceea ce ar trebui, Aici mă vorbesc despre mari uh, cei care au interese deosebite, care actori importanți în diferite domenii Ehm, toate acestea se încearcă să folosească așadar instrumentele monetare, moneda unică, pentru a-și impune aceste politici și singura metodă de a contracara ar fi un sistem democratic. Știu că dumneavoastră vă place acest cuvânt democratic, mie mi se pare că trebuie și respectat, în, deci o măsură democratică în tratat, astfel încât cetățenii care, care vor să iasă dintr-o cușcă în care li se impun politici uh, Uh, care de fapt nu sunt decât favorabile pentru marele, marile concerne și marii purtători de interese, ca să spun așa. Mi s-ar părea foarte corect să facem așa. Știu că vocea mea este oarecum discordantă cu ceea ce se spune aici, dar cred că este posibil să ne raliem și colegii care nu sunt aici în sală poate ar putea să mă ajute Pot să vă spun doar că există foarte multă lume care cere din ce în ce mai mult respectarea democrației, măsurile democratice în ceea ce privește deciziile economice, politice, monetare și deci cadrul pe care dumneavoastră încercați să ne-l impuneți nu este democratic deloc, dumneavoastră decideți între birocrați și deputați coșile închise, dumneavoastră sunteți oricum aservite unui sistem care nu servește neapărat oamenilor de rând. Mulțumesc! Da, suntem aici pentru a discuta ceea ce cred eu că este deja un demers democratic. Acestea fiind zise, am făcut deja turul raportorilor din umbră prezenți și deci trecem acum la Catch DI. Și fiind dat că trebuie să eliberăm această sală pentru Comisia Econ la 16.30, dau cuvântul lui Roberto Gualtieri. Te rog, Roberto. Da, mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să elaborez neapărat asupra necesității unei capacități bugetare, după cum uh, s-a spus la început. E nevoie de un buget pentru moneda unică și nu numai de un buget pentru piața unică, care să se bazeze pe trei piloni. Știți care este opinia mea, au fost definiți foarte bine. Convergența absorb absorbirea sau absorpția șocurilor asimetrice și cea a șocurilor simetrice. Acești trei piloni care au fost definiți mi se par buni. Vreau să fac câteva comentarii uh, cu privire la aspectele legale în legătură cu comentariile domnului Mureșan și în legătură cu aliniatele care au fost uh, menționate. Sunt două lucruri importante ca să nu facem confuzii. Sunt două lucruri separate, mesul și incorporarea acestuia în tratate și uh, transferul posibil, transformarea acestuia în fondul uh, monetar european și asta, altă chestiune care este crearea unei capacități fiscale și definiția unei funcții a acestuia în cadrul legal existent. Lucrurile însă sunt interconectate pentru că și uh, mesul ar putea să fie un instrument, dar nu este același. Deci, având în vedere acestea, eu nu prea sunt de acord cu domnul Mureșan că schimbarea tratatului este o condiție pentru ca acestea să fie puse în aplicare. Sigur că o schimbare a tratatelor ar duce la o soluție mai eficientă, însă aceasta nu este singura posibilitate pe care o avem. Și vreau să subliniez de aceea foarte clar că articolul 175.3 al tratatului ar fi o bază legală foarte bună, un temei juridic foarte bun, dacă ne uităm și la cauza 166.7 a Curții Europene de Justiție, vedem că o funcție specifică de care s-a vorbit, care a fost definită și care a fost folosită, de exemplu, pentru planul Juncker, este un temei juridic foarte bun și în ceea ce privește implicarea în, sau incorporarea în bugetul Uniunii, avem articolul 21 al regulamentului financiar care definește foarte clar că putem introduce o linie bugetară care nu necesită uh, unanimitatea tuturor resurselor sub 3, 11, 3. Deci e vorba de resursele proprii care sunt au așadar posibilitatea de a avea o linie bugetară separată, fără ca să se schimbe um, tratatele, așa cum a fost și propunerea inițială a Comisiei. Apoi, în ceea ce privește coordonarea, avem articolul 136 și procedura macroeconomică de, de dezechilibre. Având în vedere toate acestea, ele sunt deja prezente în tratat. Dacă punem 175, uh, 136 și avem uh, codul de convergență a, și capacitatea fiscală, atunci putem avea o marjă de manevră mai bună. Apoi trebuie să mai discutăm și despre ESM, adică MES, și despre Fondul Monetar European care sunt aspecte importante, 3, 5, 2, schimbarea tratatelor, aici este necesară, sunt de acord, dar eu zic că n-ar trebui să amestecăm cele două lucruri și dacă vrem să avem o foaie de parcurs, ar trebui să începem prin a vedea ce se poate face chiar de acum, dacă există o voință politică. Pentru că unde există voință, există și o cale și eu zic că acesta este un exemplu foarte bun. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul von Weizsäcker. Mulțumesc, domnule Arciui. Aș vrea să îi felicit pe cei doi uh, raportori pentru un proiect de raport extrem de promițător pe un subiect foarte dificil. Sunt foarte impresionat, mai ales pentru că știu uh, cât de dificile sunt aceste subiecte și cât de important este să avem o structură. Cred că este momentul să ajungem la punctul în care și în acest Parlament și dincolo suntem capabili să mișcăm dezbaterea, să o transferăm către fezabil. Știu că anumite date ambiguitatea este importantă pentru ca să putem să ne întâlnim, dar cred că e mai bine acum să clarificăm la fiecare pilon care este echilibrul între responsabilitate și solidaritate, ce este exact uh, responsabilitatea națională, care este responsabilitatea europeană aici. Eu cred că ar fi foarte util să o facem. Și în același context, eu cred că o explicitare a acestor trei piloni explicând așadar ce care sunt restricțiile bugetare la nivel național și cât de credibile sunt uh, măsurile, având în vedere în lumina celor spuse de către domnul Arciui? Cred că ar trebui să discutăm și despre posibilitățile sau opțiunile de finanțare a capacității bugetare. Eu cred că s-a subliniat potențialul MES, dar eu zic că se poate chiar mai mult. Uh, Trebuie să încercăm să defalcăm opțiunile și uh, cred că dacă așteptăm mai mult de atât uh, e nerealist, însă ar trebui să defalcăm sistematic opțiunile pentru diferitele diferiții piloni, pentru ca să vedem ce se potrivește mai bine. Apoi, fiindcă am avut discuția despre ce se poate face fără schimbarea tratatelor și ce se poate face cu schimbare, eu cred uh, că credibilitatea este foarte importantă. S-ar putea că unele lucruri să poată fi schimbate fără uh, schimbarea tratatelor, dar n-ar trebui să le facem ar trebui subliniat uh, tocmai faptul că în anumite puncte ar fi bine să avem o schimbare a tratatelor pentru ca să avem exact și credibilitatea pe care o necesităm și nu numai responsabilitatea partajată, pentru că aceasta din urmă are multe lacune și um, cred că este foarte important, având în vedere restricțiile bugetare, să avem o suveranitate mai eficientă. Cam aceasta era ce vreau eu să spun. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Fernandes. Mulțumesc, domnul Fernandez. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc foarte mult pentru activitatea raportorilor, extra, o activitate foarte bună. Vreau să mulțumesc doamnei Berez. Este, acest raport cred că este o bază foarte importantă pentru a discuta despre cum putem crea o capacitate bugetară în zona euro. Auzim tot felul de discursuri naționaliste, ceea ce mă surprinde în legătură cu transparența care lipsește, în legătură cu dictaturile de la Bruxelles, dar uh, faptul că există această dezbatere azi e chiar un semn uh, pentru că uh, ar demonstra că noi lucrăm transparent și democratic în Europa. Raportul este foarte bine structurat, foarte bine rezumat, vedem cele trei niveluri, cei trei piloni și trebuie să discutăm despre cum putem finanța aceste propuneri. Eu cred că tema este foarte actuală și ar trebui să ne gândim cum finanțăm cele trei uh, coloane, cei trei piloni. În raport se vorbește și despre mecanismul de stabilitate și crearea acestui mecanism merge foarte încet. Nimeni nu se uită de fapt la fondul de stabilitate, deși e vorba de 40 de miliarde de euro capacitate financiare care sunt uh, conținute în fond. Am putea folosi planul FACE, FC pentru ca să le deblocăm aceste fonduri, iar uh, chiar și pentru fondul uh, monetar am fi putut să folosim aceste fonduri, pentru că sunt fonduri care stau acolo nefolosite în bugetul comisiei. Spre deosebire de alte mijloace financiare care sunt, financiare care sunt finanțate de către statele membre, Comisia are posibilitatea să folosească aceste 40 de miliarde și ar putea fi foarte util să o facă, având în vedere constituționalizarea acestui fond, acestei proceduri. Am avut capitalul uh, statelor membre, vorbim foarte mult despre felul în care putem să introducem acest fond în uh, tratate, însă dacă îl integrăm în achiul comunitar, atunci aceste 40 de miliarde pot fi folosite pe care le are la dispoziție Comisia pentru că eu cred că acestea ar putea fi folosite pentru ca să se cumpere apoi capital, iar Comisia Europeană este acționară la fondul respectiv. Și iată de ce am putea să constituționalizăm acest fond european uh, care ar putea să creeze o bază pentru fondul uh, economic uh, european. Eh, los beneficios de señoriaje del BCE. No de... Da, și aș dori să mai discutăm despre rolul BCE, pentru că discutăm aici în detaliu cum să avem uh, resurse proprii la, în eurozonă și, de fapt, mai mare resurse proprie din punct de vedere tehnic nu este decât beneficiile BCE. Și statutul BCE, articolul 33.1a, problema e că se spune că acest articol poate fi revizuit prin procedură legislativă uh, obișnuită, prin tratate și poate că am putea să vedem care este temeiul juridic pentru că prin acest articol din statutul BCE să vedem Sigur, salvgardând 10, 20% din beneficii care trebuie menținut ca rezerve pentru a garanta sustenabilitatea financiară a băncii, să destinăm o parte a beneficiilor sale bugetului zonei euro. Cred că se poate face asta printr-o procedură legislativă obișnuită, cum se, cum se spune și în tratatul de Lisabona și tratatul BC, la articolul 33.1a. Și cred că asta plus o reflexie privitoare la modul cum mecanismul european de stabilitate financiară s-ar putea utiliza pentru a se introduce și comisia în capitalul fondului, ar putea să, ar putea să ne ajute ca să vedem cum putem totuși să susținem din punct de vedere financiar aceste Uh, acești piloni de care vorbim. Mulțumesc și acum Silvi Goa. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, și felicitări raportorilor care ne-au oferit o bază de lucru foarte bună. Aș vrea să insist asupra trei puncte. Primul lucru este că eu cred că obiectivul ar trebui să fie ca zona monetară să fie optimizată. Nu suntem în cursul unui exercițiu pentru ca să ne facem plăcere la Parlamentul European, ci e vorba de un instrument care dă o permite o mai bună folosire a resurselor, o folosire mai eficientă a euro și o mai bună folosire a euro către prosperitate. Deci obiectivul este ca să se îmbunătățească funcționarea zonei euro pentru cetățeni. Ar trebui poate să ne gândim și în termen de bunuri publice ce aduce această monedă și ce e necesar ca politici economice pentru ca să asigurăm o serie de bunuri publice. În al doilea rând, e un elefant în această cameră, ca să spun așa, și anume cum organizăm relațiile între zona euro și uh, statele care refuză să facă parte din zona euro. O, un element foarte important este legat de aranjamentul găsit pentru um, un, Regatul Unit și aici, din păcate, statele membre din uh, zona euro au admis ideea unei uh, multi-currency union fără a crea un nou cadru. Până acum, cu toții în acest parlament, eram Parlamentul Zonei Euro, pentru că toate țările aveau în continuare posibilitatea de a intra în zona euro. Protocolul numărul 12 pe Eurogrup uh, prevede că în așteptarea uh, aderării tuturor statelor membre, la zona euro nu se fac paralelisme instituționale, dar eu cred că deja această idee e îngropată. Dacă noi însă îngropăm ideea unui multi-currency union, atunci avem nevoie de un cadru care să nu mai fie unic. Deci aș vrea să supun uh, atenției dumneavoastră această chestiune foarte delicată și eu o să înaintez mai multe amendamente, cred că mai mulți colegi din grupul ALDE o să mă susțină. În al doilea rând avem o chestiune importantă legată de resursele proprii, pe care există și un grup de lucru interinstituțional și la care se găsesc soluții acolo. Uh, eu cred că chestiunea controlului de către Parlamentul European sau de către Parlamentele Naționale sau a unei structuri mixte depinde, bineînțeles, de alegerile care se vor face în ceea ce privește originea resurselor. Și, din punctul meu de vedere, eu cred că, având în vedere că este un raport de inițiativă, să găsim uh, toate opțiunile deschise, să încercăm să fim reguroși. Dacă fondurile vin de la nivelul național, aceasta poate să justifice intervenția parlamentelor naționale, dar atunci trebuie să ne punem întrebarea dacă chiar voi vorbim de un buget al zonei euro sau dacă o să reproducem pentru zona euro toate dificultățile pe care le-am avut de când, din păcate, prin decizia generalului de Gaulle din 1966 și politica scaunului gol cu privire la resursele proprii din Uniunea Europeană, vom pleca așadar pe sistemul de control uh, al resurselor resurselor la nivelul Uniunii. Există mai multe paradoxuri, deci, în momentul în care încerci să te gândești corect și fair pentru zona euro, încercând să introduci un sistem care, de fapt, nu face decât să separe din nou diferitele surse. Oricum, vă mulțumesc pentru această uh, lucrare extrem de dificilă, care este raportul pe care l-ați creat și trebuie să-l mai îmbunătățim, desigur. Mulțumesc. Toți cei care doreau să ia cuvântul s-au exprimat și de aceea aș vrea acum să cer celor doi raportori să tragă concluziile acestei reuniuni extrem de bogate, fructoase și democratice. Domnul Böge, vă rog. Da, într-adevăr, domnule președinte. Dezbaterea s-a purtat pe mai multe nivele. Unii au dat dovadă de mai mult uh, rezervă, alții au încurajat uh, raportorii să continue pe calea pe care am plecat împreună. Încep cu ceea ce a spus colegul Otan. Domnule președinte, spune și dumneavoastră, la fel ca și președintele Gualtierii. Și am și în față o, un studiu care a fost comandat de Parlament în anul 2013, opțiuni legale pentru o capacitate suplimentară pentru Uniunea Monetară a domnului profesor Repazi. Mi se pare foarte interesant ce se spune aici în ceea ce privește practicabilitatea unor opțiuni bugetare și ceea ce se poate face fără modificări bugetare și revin și la ceea ce spunea domnul von Weizsäcker, care a introdus un aspect interesant și anume anumite lucruri le putem face fără modificări ale tratatelor, dar acolo unde e nevoie va trebui probabil apelat și la o astfel de modificare. Și aici, într-adevăr, așa cum a spus și domnul președinte Gualtieri și cum um, se specifică și în acest aviz a domnului de pazi, Există um, domeniul de putem lucra și cu venituri alocate, putem uh, de asemenea putem uh, depăși anumite plafoane stabilite folosind resurse proprii. și astfel să impunem și drepturile de uh, control democratic a Parlamentului European. Așadar, din acest punct de vedere, așa ceva este posibil și poate că ar trebui să mai punem acest studiu încă o dată la dispoziția colegilor. Sigur că anumite interpretări pe care le-am auzit astăzi uh, au punctat ce se consideră a fi practicabil și ce nu și de aceea cred că nu ar fi rău să solicităm și comisiei uh, o părere pentru a vedea uh, ce anume se poate face și în opinia comisiei. Însă, după 25 de ani de activitate în Comisia pentru Bugete, eu consider că așa ceva se poate face tocmai când uh, vorbim despre o capacitate fiscală care ar urma să fie operațională în completare, ca o completare cu ceea ce se întâmplă astăzi, cu fonduri uh, stabilite de statele membre, în afara bugetului european, uh, cu uh, fonduri din bugetul european, dar externalizând Parlamentul European, nu trebuie să mai fie permis și pe viitor. De aceea sunt de acord cu ceea ce a spus colegul din Partea socialistilor și Democrațiilor din uh, Spania, care, dacă am înțeles uh, bine, a spus de dictatura de la Bruxelles. Aici, uh, de fapt, s-a anihilat metoda comunitară, care este o formă mai bună de democrație reprezentativă și de participare a parlamentelor, pentru că avem un efect dublu. Și asta mă îngrijorează, pentru că uh, la anumite chestiuni noi nu participăm și uh, în mare majoritatea cazurilor parlamentele naționale, cu mici excepții, nu participă oricum. De aceea, poate că și parlamentele naționale ar trebui să uh, intervină mai mult. Domnul Totan are perfectă dreptate. Ceea ce facem acum nu ar soluționa problemele specifice ale unui buget, în special dacă vorbim de categoriile 3 și 4 din CFM. Și va trebui să facem acest lucru pentru că dacă nu, spre sfârșitul perioadei uh, ne vom confrunta din nou cu sume mari de plăți neachitate. Deci este o chestiune asupra căreia trebuie să ne aplecăm. Uh, colegului Lerner, i-aș uh, spune că am abordat uh, problema moral hazard și dacă vorbim despre condiționalitate, în solidaritate, cred că am specificat și aici cum stau lucrurile în principiu și dacă părerile colegilor se leagă și de naționalitate, cred că ar trebui să se plângă uh, de existența unei condiționalități prea stricte, dar cred că se impune ca condiționalitatea și solidaritatea să meargă mână în mână, pentru că anumite um, forme de uh, susținere solidară merg până la susținerea unor uh, bugete de asigurare socială în anumite țări. Acum, în ceea ce privește țările euro și țările non-euro, pentru uh, principiul pentru zona euro este moneda unică, dar și pentru piața internă. Două țări au optat pentru uh, a nu face parte din zona euro, iar celelalte șapte au în vedere să adere la un moment dat. Deci întreaga structură a fost concentrată asupra extinderii zonei euro. Deci el spune celor uh, care uh, au optat să nu adopte această monedă să uh, contribuie cu măsuri la stabilizarea zonei euro. În februarie a fost adoptat un pachet care nu este necontroversat în ceea ce privește Marea Britanie. Asta s-a făcut la nivel uh, politic ridicat. Uh, nu e neapărat ușor de acceptat, însă cei care nu vor adera la zona euro pe termen uh, lung nu trebuie să intervină pentru o destabilizare a zonei euro. Aș dori să vă mulțumesc pentru această dezbatere. Uh, ceilalți coroportori au mai arătat cât de importante sunt fondurile structurale și de coeziune pentru statele membre uh, mai uh, slabe și care sunt uh, posibilitățile de investiții destul de limitate din aceste țări uh, și că acestea ar fi și mai limitate dacă n-ar exista aceste fonduri. Vă mulțumesc și pentru faptul că v-ați referit și la problema fondurilor proprii. Vom organiza o conferință la începutul lunii septembrie și vom încerca să vedem cum putem include în acest raport și rezultatele acelor discuții Uh, incluzând însă și marja de manevră, așa cum a fost uh, constatată de diferite decizii ale unor curs constituționale. Pentru că prin includerea și a unor formule la, la fondul propriu să nu punem, să periclităm întregul proiect. Doamna Perez. Uh, Mulțumesc și mulțumesc tuturor colegilor, mulțumesc celor care au, au, și-au dat astenala de a citi raportul și de a face propuneri. Domnul Mureșan, reprezentat de, de către domnul Balț, sigur, mi-a adresat un număr de întrebări și i-aș răspunde că principalul nostru obiectiv în calitate de co-raportor e în același timp să fim preciși pe un număr uh, important de puncte, dar de asemenea obiectivul nostru e totuși ca la aproximativ două luni după clarificarea relației cu Regatul Unit, Parlamentul nostru în luna octombrie să poată adresa un mesaj clar celorlalte instituții, ceea ce e necesar pentru a funcționa zona euro. Uh, ni s-a reproșat că n-am menționat articolul 125 din tratat, dar în același timp ne-am tot uh, referit la balanța de plăți și vedem că articolul 125 se înscrie exact în acel subiect. În ce privește schimbarea tratatului, apoi, uh, mai mulți colegi s-au referit la asta, începând cu domnul Mureșan. Noi nu spunem nicăieri că nu dorim vreo schimbare a tratatului. Iată, fond Paiță care are dreptate spunând că da, într-adevăr, la un moment dat va trebui să acționăm, cumva să reclădim uh, întregul angajament al statelor membre ale zonei, ale zonei euro, dar ținând uh, cont de provocări, nu putem nici să ne împiedicăm să facem tot ce e posibil în cadrul tratatului. Și cred că președintele Gualtieri a arătat foarte bine că există destulă <clears throat> flexibilitate în tratatul pe care îl vom uh, examina din nou, dar care permite să ne gândim la o serie de propuneri care să constituie deja garanții considerabile pentru funcționarea actuală. Sigur, s-a insistat pe cei trei piloni și echilibru între solidaritate și responsabilitate. Cred că și noi ținem la asta și noi dorim să fie chiar un fir conducător al raportului, inclusiv pentru a ieși din această capcană sau reproșurilor care ne-ar putea fi adresate că noi favorizăm un, alias, uh, un alibi moral, însă eu fac parte dintre cei care uh, refuză să se refere doar la chestiunea alibiului moral. Sigur, ținem cont de moralitatea în raport, dar asta nu înseamnă că nu putem face pași înainte într-un moment în care recunoaște toată lumea că funcționarea zonei euro nu e optimă. În ce privește repartizarea competențelor, cred că aici e nevoie de clarificări, mulți au spus-o. Ideea codului de convergență e tocmai de a permite ca la nivel național să se cunoască mai bine ce se poate face, ce, se, ce poate fi făcut, asta în schimbul utilizării mai bune a instrumentelor naționale. V-ați referit la distinția între bugetul Uniunii și bugetul zonei euro, mai mulți dintre dumneavoastră, în fond, ce se va întâmpla peste 20 de ani, n-am nici mai vagă idee. Și poate că această distinție nu va mai exista. Însă, astăzi, vedem foarte bine că, pentru că ne aflăm într-un cadru juridic unde, după cum s-a spus, avem 19 state membre ale zonei euro, avem 7 care doresc să adere și 2 care au un drept de opt-out, eh, se produc fricțiuni și lucrurile trebuie organizate și asta și încercăm să facem. Nu Torvalds, nu revin asupra uh, chestiunii coeziunii, nu se pare că a plecat, însă spun asta pentru posteritate. În fine, colaboratorii îi vor transmite, ca de obicei. În ce privește coeziunea, Rainer Böge s-a referit la ea, deci uh, nu revin. Eh, s-a spus că e mai ușor, sigur, de prevăzut totul ex ante decât ex post, de organizat totul. Aici mm, nu mi-aș eh, pune toți banii pe acest pariu, pentru că dacă ar fi totul mai ușor eh, dinainte, după Maastricht știam foarte bine că mai rămăseseră multe de făcut și, și Parlamentul nostru, cu un raport, spusese dinainte că erau lucruri de făcut și după raportul Metten, ne-am grăbit <laughs> să nu ne ocupăm de, chestiuni, de chestiunile care nu se aflau în nucleul dur al funcționării zonei euro. Deci aceste două abordări trebuie să fie complementare. Oricum, criza de astăzi ne obligă, într-un context foarte dificil, să ne ocupăm de aceste chestiuni uh, într-o dinamică. Și mulțumesc lui Bas Eichhout pentru susținerea exprimată. E adevărat că uh, pe de de discuție a apărut într-adevăr un spirit european uh, al unei munci în comun. De ne spuneți că Uh, ne bazăm prea mult pe mecanismul european de stabilitate. Aici trebuie uh, să clarificăm lucrurile. Da, există un potențial enorm al acestui mecanism european de stabilitate, însă în amendamentele noastre despre care am vorbit deja și le vom completa după acest schimb de idei, uh, consider că acest fond, acest, pardon, mecanism european de stabilitate trebuie să rămână elementul central uh, al capacității de reacție ca urmare a unui șoc asimetric. Și de aceea spunem clar în raport o capacitate bugetară din care face parte acest mecanism european de stabilitate, dar nu este el alfa și omega a stabilității bugetare. Și pe de altă parte, noi totuși menționăm promemoria că e, uh, întrebarea de a ști cum anume se poate organiza uh, prin acest mecanism acea rezervă finală a Uniunii Europene, totuși trebuie ținut cont și de acest aspect în întreaga discuție. Domnul Maragal ne propune să uh, prevedem și condiționalități în ce privește fondul pentru zile negre și aici răspund uh, mai multor interlocutori care și-au pus întrebarea dacă vom avea un mecanism uh, care să funcționeze automat. Da, ăsta e sensul uh, propunerilor noastre. Știm că există negocialități de, de, negocier, de negociat la mecanismul european de stabilitate și dacă vrem să răspundem întrebării teoretice, practice, în legătură cu rezistența zonei euro față cu șocuri asimetrice, atunci trebuie să intrăm în mecanisme de tip automat. Și de acolo vine și ideea acestui fond pentru zile negre, Rainy Day Fund, și a uh, mecanismului pentru șomaj. Nu vreau să răpesc prea mult timp, cred că am răspuns deja multor uh, întrebări. Aș mai vrea să mă refer la uh, să fac două observații în legătură cu cele spuse aici. În primul rând, în ce privește acest uh, uh, fond temporar de stabilitate financiară, trebuie inclus Uh, paragraful Lang, uh, tot ceea ce ține de funcționarea, capacitatea de funcționare a unui buget al zonei euro și în ce privește utilizarea beneficiilor de, uh, de pe urma băncii centrale europene, după cum am mai și spus-o cu ocazia unor audieri, cei doi coraportori au fost preveniți că acest punct urma să intervine în discuție și se vor face și amendamente în acest sens. Deci, Sigur, vă rugăm să faceți, să redactați amendamentele și vom vedea cum le vom integra și apoi în legătură cu intervenția domnului Gular, cu bunurile publice, sigur, trebuie dezvoltat acest punct și în ce privește raportul Mario Monti pe care am avut ocazia să-l vedem la Roma, eh, vedem că în mandatul acestui grup de lucru a avut loc o modificare, că inițial acest grup de lucru nu trebuia să se preocupe de existența sau nu a unui buget a zonei euro, dar după ce a verificat care era exact mandatul, a identificat foarte bine care e problematica specifică a zonei euro. Deci vom vedea cum vor trata ei în raportul lor final. Însă, pentru că oricum vom avea deja o idee a concluziilor lor înainte de votul în plenar. În acel moment, poate că dacă va fi necesar, vom putea să modificăm redactarea finală ca să ținem cont cât mai bine de evoluția reflexiilor acestui grup al lui Mario Monti. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Pervez, mulțumim, domnule Böge, mulțumim raportorilor din umbră și fie oricărui coleg care a luat cuvântul, v-aș mai preciza că data depunere a amendamentelor, data limită e 7 iunie la orele 12. Da, cred că raportorii noștri ar fi de acord să amânăm cu două zile acest termen, deci până joi, 9 iunie, se vor putea depune amendamentele până la orele 12. Sigur, următoarea noastră reuniune, vă mai spun, a comisiilor comune, econ și uh, bugete, va, se va desfășura pe 11 iulie ca să ținem cont și să analizăm amendamentele și ca să ascultăm ce au de spus și miniștrii de finanțe care au acceptat să vină să ia cuvântul în fața comisiilor noastre întrunite în comun. Iată, un moment foarte important. Și apoi, uh, sigur că în septembrie comisiile noastre com- se vor reuni uh, în comun ca să voteze și în perspectivă o plenară în luna octombrie pentru acest document pe care l-am analizat astăzi. Iată, am răpit din timpul Comisiei CON. Uh, rog președintele și membrii Comisiei să ne scuze, sigur, am fost uh, totuși, a fost un caz de infracțiune. Spune președintele Gualtieri, vă ieri pentru că e și vina mea, dar e doar, vorba doar de un sfert de oră, deci cred că a meritat uh, întârzierea pentru că a fost o dezbatere foarte interesantă. Felicit pe toți colegii, vă mulțumesc.